buget general exercițiul bugetar 2015. Trebuie să îi informez pe colegi că pentru acest punct nu avem o procedură catch the eye și că nu există de asemenea posibilitatea de a interveni prin intermediul cartonașului albastru. Așadar, numai oratorii care s-au înscris pe lista de vorbitori vor contribui la dezbaterea noastră. Și fără să mai adăugăm ceva, voi da cuvântul acum în numele Consiliului domnului Zanetti. Vă rog, aveți cuvântul. signor Președinte, onorevoli deputati signor comisario doamnă președintă domnule comisar este o onoare pentru mine și un privilegiu să fiu alături de dumneavoastră pentru a prezenta poziția uh, consiliului cu privire la proiectul de buget general exercițiul bugetar 2015. Este cel de-al doilea proiect de buget în noul uh, CFM 2014-2020 și, în acest sens, acesta trebuie să fie funcțional. Atât în ceea ce privește programele care mai trebuie definite în diferitele sectoare de intervenție, cât și în ceea ce privește completarea intervenției cu privire la programul 2007-2013 care trebuie finalizat. Acestea sunt sarcinile de care a ținut cont Consiliul, mai ales în ceea ce privește stabilirea propriei poziții cu privire la bugetul 2015 suntem conștienți că susținerea financiară din partea Uniunii Europene este posibilă pentru obiectivele de creștere și ocupare și, de asemenea, pentru ca strategia 2020 să poată fi implementată. Se încearcă ca aceste obiective să fie transpuse și Consiliul a ținut cont în acest sens și de finanțarea inițiativelor și programelor europene care să fie conturate într-un cadru al disciplinei financiare și al durabilității. Iar acest buget trebuie să fie în uh, coerență cu ceea ce se solicită la nivel bugetar în statele membre. Soluția imaginată de Consiliu trebuie să fie corespunzătoare și să vină în întâmpinarea uh, nevoilor identificate la diversele obiective. De aceea, Uniunea uh, are posibilitatea de a pune la dispoziție resurse financiare pentru a putea îndeplini uh, dorințele existente și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor care există la nivel financiar. Resursele dedicate programelor și măsurilor care uh, urmează să susțină ocuparea și creșterea sunt prioritare. Trebuie să fie în acord cu prioritățile Consiliilor, Consiliului din 26 și 27 iunie. Același lucru este valabil și pentru adoptarea uh, bugetului pentru alte sectoare, cum ar fi comunicare, cercetare uh, și așa mai departe. Acestea sunt rezultatul unei atenții speciale pe care a acordat-o Consiliul acestor domenii. Chiar dacă uh, Parlamentul a avut o altă poziție în ceea ce privește adoptarea bugetului și s-a considerat că sunt necesare economii la anumite uh, sectoare, este necesar ca să existe anumite marje pentru creditele de plăți și de angajament, astfel încât să uh, putem uh, face față oricăror situații neașteptate. Reducerile au fost realizate pornind de la niște analize temeinice în ceea ce privește cheltuielile, precum și în ceea ce privește posibilitatea ca în 2015 să se pună banii respectivi la dispoziție. În felul acesta au fost identificate nevoile și uh, am stabilit că aceste reduceri nu trebuie să uh, afecteze în mod negativ programele și măsurile în desfășurare. De asemenea, trebuie să arătăm că poziția Consiliului în ceea ce privește 2015 prevede un uh, proiect bugetar uh, complet care să includă și aceste reduceri, dar să prevadă o creștere a creditelor de uh, angajament față de anul 2014 uh, prin această estimare. Împreună cu Parlamentul și Comisia vom încerca să obținem un consens pentru anul 2015, astfel încât să uh, putem lucra uh, colaborând la fel de bine cum s-a întâmplat și până acum, atunci când am încercut, încercat să găsim un compromis. Și acum să vedem care sunt detaliile poziției Consiliului. Vorbim despre 145 de milioane de euro și 140 de miliarde de euro uh, sub forma de credite de plăți. Primele erau angajamentele. În ceea ce privește propunerea Comisiei, uh, Consiliul a propus o reducere cu 522 de milioane, iar în ceea ce privește plățile, 1,2 miliarde. În ciuda acestor reduceri, creditele de angajament, cât și plățile, uh, au crescut față de anul 2014. Chiar dacă vorbim despre un buget rectificativ și ținem cont de acesta, pentru că a fost adoptat o creștere cu 2,4 miliarde de euro pentru uh, ceea ce urmează, acest lucru uh, corespunde nevoilor și unul de 4,6% pentru plăți rezultă în 3,3%. Este foarte important să subliniem că poziția Consiliului nu prevede vreo redimensionare a uh, bugetului Uniunii Europene. Chiar dacă ne referim doar la uh, o comparație cu bugetul 2014, sau dacă ne referim la uh, bugetul rectificativ 2014 uh, sau 2015 propuse de către Comisie. Consiliul încearcă să evalueze lucrurile în mod corespunzător. Din toate aceste motive, și am putut să confirm acest lucru și înainte, vorbim despre o poziție care este echilibrată și care vine în întâmpinarea nevoilor existente susținerea politicii de dezvoltare în cadrul uh, politicilor europene și disciplină bugetară și durabilitate. Cu atât mai mult cu cât uh, explicațiile uh, atașate poziției Consiliului uh, solicită uh, un proiect de buget rectificativ dacă resursele pentru plăți pe parcursul anului 2015 se dovedesc a fi insuficiente, astfel încât să acopere nevoile financiare care sunt uh, puse în legătură cu uh, sectoarele prioritare. Nu este întâmplător faptul că Consiliul a obținut un consens foarte mare la această poziție, uh, consensul fiind uh, întrunit de aproape toate statele membre. Nu doresc acum să intru în detaliile fiecarei rubrici, pentru că, uh, sigur, voi sta la dispoziția dumneavoastră dacă mai doriți explicații. Însă, doresc să subliniez că, la nivelul fiecarei rubrici, principiul pe baza căruia s-a înaintat propunerea, respectiv a fost realizată poziția Consiliului, a prevăzut un buget mai mare față de anul 2014. Deci toate lucrurile rămân neschimbate uh, pentru fiecare rubrică. Și în final doresc să sintetizez cele trei principii care ne-au însoțit activitatea uh, la Consiliu în ceea ce privește proiectul de buget general 2015. Necesitatea de a prevedea resurse suficiente pentru politicile care sunt atât de importante pentru cetățenii europeni, cum ar fi combaterea uh, șomajului, mai ales în rândul tinerilor, uh, investiții în cercetare și inovare, sprijin acordat IMM-urilor, un management corespunzător uh, al crizelor, cum ar fi cea din Ucraina, și o gestionare mai bună a uh, ajutorului umanitar. Trebuie de asemenea să fim atenți cu uh, finanțele publice, pentru că statele membre au cerut eforturi suplimentare, astfel încât uh, și bugetul Uniunii Europene să fie disciplinat, la fel cum este și bugetul statelor membre. Așadar, cheltuielile trebuie limitate, pentru că noi considerăm că este foarte important să obținem o eficiență mai mare în această privință. Și, în al treilea rând, am constatat necesitatea de a adopta un uh, buget al Uniunii Europene care să fie rațional, să uh, includă niște marje corespunzătoare uh, și să vină în întâmpinarea a ceea ce s-a prevăzut în CFM pentru a se putea reacționa și la situații speciale. Președinția Consiliului consideră că uh, acest proiect uh, reprezintă un compromis echilibrat și că vine în întâmpinarea necesităților uh, existențe. În ceea ce privește resursele, există multe provocări cărora trebuie să le facă față Uniunea Europeană. Trebuie să facem eforturi de consolidare la nivelul fiecărui stat membru, dar și la nivelul bugetului european general. Italia, ca și președinție uh, în funcție va colabora cu Comisia și Parlamentul pentru a ajunge la un consens cu privire la bugetul 2015. În felul acesta încercăm să eliminăm sensibilitățile și să ținem cont de toate prioritățile anunțate de cele trei instituții europene. În final, doresc să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu siguranță uh, că vom putea să mai discutăm pe marginea acestor subiecte și, dacă cumva aveți nelămuriri sau doriți să aprofundăm vreun subiect, vă rog să-mi adresați întrebări. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Dominic din partea Comisiei. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, domnul ministri, vă mulțumesc pentru ocazia uh, de a mă exprima în fața dumneavoastră astăzi. Înainte să încep uh, discursul, aș dori să reacționez uh, rapid la câteva comentarii făcute de președinție în legătură cu bugetul actual al Uniunii Europene și cel viitor. Aș dori să vă dau câteva cifre care pot să vă prezint o imagine generală. Bugetul pe 2014 dacă va fi adoptat în cele din urmă fără amendamentele uh, propuse de către Comisie, va fi în continuare cu 4 miliarde mai mic decât uh, uh, nivelul plăților adoptat pentru 2013. Iar uh, bugetul pentru 2015, dacă se adoptă așa cum uh, este prezentat de către Comisie, tot uh, se va situa cu 2 miliarde sub nivelul bugetului pe 2013. Deci încă suntem departe de nivelul cheltuielilor pe care le-am avut până acum. S-a spus uh, că a existat o creștere pentru 2015 a bugetului uh, Uniunii Europene, însă dacă comparăm cifrele, uh, până la urmă, în termeni nominali, există o scădere a bugetului. Luând acestea în calcul, trebuie să spun că astăzi Comisia trebuie să-și reitereze poziția, spunând că este dezamăgită în legătură cu uh, interpretarea de către Consiliul a uh, proiectului de buget pentru 2015. Uh, comisia uh, și-a continuat activitățile ca de obicei, deși ne confruntăm cu o situație fără precedente. Deja Comisia și-a exprimat această evaluare cu alte ocazii în trecut. În acest moment al procedurilor bugetare aș dori să mă axez pe uh, principalele elemente. Uh, propunerea uh, Comisiei pentru bugetul uh, uh pe 2015 a fost uh, redactată luând în considerare provocările și uh, obiectivul de redresare economică care presupune să investim în proiecte care să stimuleze creșterea și ocuparea și uh, luând în considerare evidente toate proiectele pentru 2014 și 2015 care trebuie să-și înceapă punerea în aplicare. Ne-am asumat să facem asta uh, și același lucru a făcut-o și uh, Consiliul pentru că a uh, confirmat aceste uh, obiective pentru 2015. Însă, uh, dificultatea vizează plățile. Mai întâi trebuie să avem resurse adecvate pentru finanțarea principalelor priorități politice, asupra cărora ne-am pus de acord în conformitate cu noul cadru financiar. În al doilea rând, trebuie să găsim o soluție și să ținem cont de faptul că trebuie să plătim facturile restante pentru perioada 2007-2013 și să Uh, dăm banii înapoi altor beneficiari și statelor membre într-o perioadă uh, rezonabilă de timp. Nu putem să ignorăm aceste facturi care ne tot parvin. Comisia astfel a propus să folosească resursele maxime disponibile pentru 2015 și uh, uh, flexibilitatea maximă prevăzută în uh, actuala perspectivă financiară. În conformitate cu uh, prioritățile politice actuale, Comisia a propus la titlul 1A o creștere de 5,8% în ceea ce privește uh, creditele și o uh, creștere de aproximativ 13% în ceea ce privește plățile, care trebuie să uh, acopere reducerile din anii anterior. Însă Consiliul s-a reîntors la Um, poziția sa tradițională, reducând creditele cu jumătate de miliard de uh, euro și plățile cu peste 2,1 uh, miliarde de euro, cu peste 60% uh, dintre reduceri care afectează titlul 1A, 1A care a trebuit să furnizeze exact resursele care trebuie să contribuie la creștere și ocupare, mai ales în ceea ce privește ocuparea rândul tinerilor. Practic este o reducere de aproximativ 1,3 miliarde de euro în plăți. Pentru cercetare, reducerea este de 10% cu impact asupra proiectului uh, Orizont 2020 de aproximativ 600 uh, de proiecte, care implică mai mult de 7000 de participanți, uh, din care aproximativ 1400 sunt cercetători. În ceea ce privește implicarea uh, Comisiei în criza recentă, mai ales din statele vecine, s-au făcut și aici reduceri substanțiale de 384 de uh, milioane de uh, euro uh, față de bugetul propus al uh, Comisiei. Comisia a propus un nivel de plăți în 2014 și în 2015 și, de asemenea, folosirea flexibilității totale dacă dorim să stabilizăm situația. Trebuie să existe anumite uh, limite în a trece plățile de la un la altul pe viitor. Trebuie în acest context, așadar, să subliniem din nou faptul că Comisia pentru 2015 Uh, a solicitat ceva ce ar putea să ajungă doar dacă um, respectăm uh, um, obiectivele pentru 2014. Bugetul anual implementează cadrul financiar multianual și nu schimbă acordul uh, politic care a stat la baza sa. Acordurile politice s-au făcut în urma unor negocieri și acum trebuie să vedem cum găsim o cale să implementăm bugetele anuale. În acest context, dacă ne gândim la experiența uh, noastră cu lipsuri în ceea ce privește uh, creditele de, și plățile uh, pe anul trecut, trebuie să ne gândim cum am putea interpreta poziția Consiliului. Consiliul se bazează pe faptul că Comisia ar putea să-și deruleze în continuare activitățile ca și până acum, ignorând constrângerile bugetare. O abordare însă în doi pași ne va aduce un nivel de plăți autorizate deja în buget, iar uh, bugetul și asta ținând cont de faptul că s-ar putea să fie nevoie de uh, un alt buget rectificativ în cursul uh, anului. Dar asta nu este o soluție durabilă, pentru că presupune o lipsă de lichidități pe durata unui exercițiu financiar. Ar trebui să acționăm împreună pentru a uh, întrerupe acest uh, cerc vicios uh, în ceea ce privește uh, bugetul pentru 2015 uh, și asta uh, de la 1 ianuarie, pentru că trebuie să pun în aplicare prioritățile comune, uh, astfel încât să putem să ne asumăm obligațiile uh, pe care ni le-am uh, luat în anii precedenți. Și aici mă refer la raluri. Aș dori să subliniez faptul că nivelul de plăți propus de către Comisie pentru 2015 poate uh, să contribuie la uh, stabilizarea situației uh, pe 2014 în ceea ce privește plățile, dacă aceste plăți sunt abordate și dacă proiectul de buget rectificativ numărul 3 pentru anul 2014 cu solicitarea de a folosi marja rămasă în conformitate cu uh, plafonul de 700 de uh, miliarde de euro și cu activarea uh, mecanismului marjelor de urgență pentru 4 miliarde de euro, este un mecanism în totalitate implementat. În ceea ce privește veniturile pe 2014, e bine, acestea ne oferă oportunitatea să acționăm exact în această direcție. Venituri excepționale, adiționale, nu vor presupune costuri suplimentare pentru statele membre pentru 2014. E un lucru binevenit atunci când uh, bugetele naționale se confruntă deja cu constrângeri până la urmă ne permite și să controlăm așa cum trebuie situația. În cele din urmă trebuie să fim uh, de acord cu faptul că dacă uh, dorim să încercăm să stabilizăm situația, atunci trebuie să folosim toate flexibilitățile prevăzute în uh, noul cadru financiar multianual pentru a putea face față oricăror nevoi neprevăzute și pentru a stabiliza situația financiară. De-abia aștept întâlnirea noastră uh, interinstituțională de pe 24 septembrie pentru a putea încerca să găsim o abordare durabilă. Aș dori deja să mulțumesc Parlamentului pentru inițiativa sa de a găzdui uh, această întâlnire și mai ales uh, domnului Artoa, președintele Comisiei uh, pentru Buget și raportorul pentru buget pentru 2014 și 2015, doamna Gardia Navel și doamna uh, Hochlmeier și domnul Depre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, dar acum uh, cuvântul primului dintre cei doi raportori, doamna Holmeier. Doamnă președintă, domnule comisar, salut reprezentantul Consiliului. Iar la început, stimați colegi, uh, vreau să spun că sunt uh, răspunzătoare pentru Parlament și pentru celelalte secțiuni, însă în ceea ce privește bugetul Comisiei vreau să constat că în acest uh, moment nu mai putem înțelege de nicio culoare Consiliul. Avem uh, un cadru financiar multianual de șapte ani și am impresia că Consiliul pur și simplu nu îl mai cunoaște. L-am stabilit uh, de curând, însă Consiliul se abate atât de puternic de la el încât nu pot să îl mai înțeleg. În al doilea rând, uh, Trebuie să spunem că uh, vrem să sprijinim investițiile în creștere. Atunci, de ce cercetarea și inovarea sunt reduse, iar IMM-urile, un uh, domeniu pe care dorim să-l susținem, este de asemenea, uh, suferă de asemenea reduceri. Pe de altă parte, se dorește creșterea sprijinului umanitar în Siria, însă pe de altă parte, este cât se poate declar că ați redus bugetul. De asemenea, ajutorul pentru dezvoltare trebuie sporit uh, din motive cunoscute, însă doriți să reduceți și aici cuantumurile. Trebuie să vă spun că se poate de deschis că uh, de multe negocieri bugetare care au avut loc, sigur că uh, am participat la multe astfel de negocieri, însă, din păcate, uh, creditele de angajament și de plată se găsesc la o distanță tot mai mare unele de altele. Îmi doresc însă ca Consiliul, încet, încet, să transforme vorbele în fapte. Îmi cer scuze că sunt atât de directă, dar uh, în parte nu prea mai pot să înțeleg cum stau lucrurile. Tot vorbim despre creștere, însă apoi se fac reduceri la cercetare. Chiar nu mai înțeleg dacă Consiliul uh, știe ce face atunci când spune ceva. Parlamentul European va face eforturi, noi uh, nu beneficiem de vreo creștere bugetare față de ceea ce s-a stabilit în primăvară. În ceea ce privește statutul deputaților, uh, pornind de la acest statut, uh, am mai făcut economii uh, în valoare de milioane cu două cifre și vom încerca să rămânem pe aceeași linie rezonabilă. Iar în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, doresc să fac câteva observații. Acest serviciu se confruntă cu problema că este în creștere, însă nu îi sunt alocate resurse corespunzătoare. Uh, din nou, există aici o situație confuză. De aceea, mi se pare absolut necesar să uh, asigurăm aici resursele, astfel încât să nu mai uh, citim pe YouTube despre ceea ce se întâmplă, iar Consiliul să aloce resursele necesare asigurării siguranței uh, IT la Serviciul European de Acțiune Externă. De asemenea, uh, trebuie să fim atenți pentru că avem deja o primă plângere din cauza unor proceduri tergiversate. Este vorba despre o procedură care durează de peste 3 ani și va trebui să suferim consecințe financiare. Poate că uh, Curții Europene de Justiție ar trebui să îi se acorde posturile de judecători pe care le-a solicitat și care au fost alocate, astfel încât să poată trece la treabă și să nu mai existe întârzieri. Președinta, mulțumesc doamna Holmeier, dau acum cuvântul doamnei Gardia Zabal. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Zanetti, domnule comisar, Poate părea surprinzător că Parlamentul și Consiliul par să fie de acord în ce privește prioritățile și totuși pozițiile noastre privind bugetul sunt uh, cât se poate de divergente. Ați explicat uh, în mare detaliu că una dintre uh, marile priorități pentru instituțiile europene trebuie să fie relansarea economică, creșterea economică, lupta cu șomajul, mai ales în rândul tinerilor acestea sunt măsurile pe care trebuie să le luăm pe termen scurt ca să putem începe să vorbim de termenul lung de strategia ue două mii douăzeci și uh, de a face Uniunea Europeană competitivă în lumea de astăzi. Pentru asta trebuie să investim. Trebuie să investim pentru a concura la nivel global în domeniul cunoașterii și de aceea trebuie să întărim cercetarea și dezvoltarea, educația, Uh, ajutorul uh, oferit uh, IMM-urilor. De asemenea, putem să începem să vorbim de infrastructuri sau de energie, care reprezintă una dintre marile provocări ale Uniunii Europene în viitor. Dar când începem să ne uităm la detaliile legate de finanțarea acestor priorități, vedem că sunt diferențe substanțiale între Parlament și Consiliu în ce privește ceea ce vrem să investim. Să vedem la ce acord putem ajunge în următoarele câteva zile și să creștem uh, uh, aceste fonduri în timp ce Consiliul propune 129 de milioane tăieri la cercetare dezvoltare, 35 de milioane la Europe Facility, 75 de milioane la infrastructura de scară mare. Deci e o contradicție este o contradicție între ceea ce hotărăște Parlamentul, de ce hotărăște Ecofinul și uh, ce a spus uh, uh, Consiliul în iunie anul trecut și după aceea ce faceți concret începește bugetul. Dacă ne uităm la angajamente, dacă ne uităm la plăți, situația este extrem de gravă. Problema este că interpretarea noastră a bugetului pur și simplu nu abordează de fapt aceste probleme, ci pur și simplu le agravează. Avem milioane de euro neplătite, numai anul acesta 25 de milioane și uh, cereți în continuare 2,5 miliarde tăieri bugetare. Comisia a spus clar că nu se poate asta. Uh, nu o să uh, intru în toate detaliile, Comisia a prezentat foarte bine lucrurile, dar tăierea plăților nu înseamnă să faci economii în buget, pur și simplu înseamnă să nu-ți plătești datoriile, să nu-ți îndeplinești angajamentele făcute și împiedici proiecte să funcționeze, proiecte vitale pentru viitorul Uniunii Europene, iar uh, tăierile acestea bugetare uh, sunt o dublă eroare, pentru că dacă ideea este să rezolvi problema finanțelor naționale prin tăieri la nivel european, <laughs> asta nu se va întâmpla și, în fine, prin aceste tăieri, pur și simplu anulați valoarea adăugată a bugetului uh, european. Deci nu dați dovadă de o înțelegere profundă a proiectului european. Pentru a încheia, implor președinția italiană să se uite, să examineze această problemă a plăților și să caute soluții potențiale în Consiliu. Dacă uh, rezolvați, abordați realmente această problemă, Parlamentul vă va susține uh, va colabora cu noastră ca să eliminăm această situație. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Zabal. Dau acum cuvântul președintele Comisiei uh, de Buget din Parlament, domnul Actui. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, uh, domnule comisar. Aș vrea să subliniez că alegerile din 25 mai uh, au fost un verdict extrem de sever și vreau să vă reamintesc în ce măsură euroscepticismul s-a manifestat. Criticile au culminat printr-o creștere a tonului și prin uh, creșterea dezesperată a șomajului, mai ales în rândul uh, tinerilor. În timp ce populismul crește peste tot în uh, Europa, femeiul și OCDE-ul își fac griji în legătură cu stagnarea economică a zonei euro. Întrebarea este să știm dacă bugetul Uniunii Europene poate să uh, aducă un remediu la această situație și dacă putem, uh, putem avea încredere. Pentru asta avem nevoie de trei elemente prealabile. Mai întâi, pregătirea revizuirii cadrului financiar multianual adoptat la sfârșitul lui 2013 și care fixează plafoanele de cheltuieli pentru acest an și uh, nivelul de uh, venituri. Votat înainte de alegeri, acest cadru financiar în mod clar nu uh, nu s-a bucurat de susținerea alegătorilor. Democrația așadar ne cere să-i pregătim o revizuire. Putem să sperăm la niște schimbări în bine începând cu bugetul din 2015? Pentru că nu e nicio urgență să prezentăm un buget de război când ne uităm cât de volatile sunt circumstanțele. Este așadar rezonabil să ne închidem într-un tunel bugetar rigid, rigid care nu ține seama de toate circumstanțele care apar? Uh, creditele de bugetare din 2015 nu vor face altceva decât să umple golurile, vor, vor face plățile pentru 2013 și 2014 într-un moment în care Europa este aproape de un colaps, colaps economic, deci bugetul nu are niciun fel de reactivitate. De ce nu avem o flexibilitate specifică și maximală a bugetului pentru 2015? În al doilea rând, vreau să trag din nou un semnal de alarmă în ce privește decalajul care crește între creditele de angajament și creditele de plăți pe 31 decembrie 2013 mai uh, rămâneau de lichidat uh, uh sume enorme. La sfârșitul lui 2010 erau 5 miliarde, 24 de miliarde la sfârșitul lui 2013. Creșterea a fost enormă. Și uh, este o datoria Uniunii Europene uh, extrem de dificilă, care este o povară pentru operatori. Acest cerc vicios este irresponsabil. Bugetul Uniunii Europene este modest, pentru că reprezintă abia 1% din PIB-ul uh, Uniunii. De aceea, putem să-l concepem și putem să-l executăm cu discernământ, cu metodă și într-un mod coerent. Cer Consiliului să ne spună ce plan are ca să plătească datoriile trecutului și să putem să pornim cu dreptul. În fine, care sunt sursele de finanțare a celor 300 de miliarde de investiții anunțate de președintele Comisiei pe 15 iulie? și uh, dacă va fi vorba de operațiuni care uh, ar putea fi finanțate de piețe. Dacă Europa vrea să aibă un efect de dezvoltare, un efect de motor, asta înseamnă că trebuie să poată să-și asume și un risc. Și asumarea acestui risc își găsește expresia în, în buget, în arhitectura bugetului. Pentru că uh, Uh, fiecare așteaptă să vadă care va fi traducerea bugetară în 2015 a credibilității uh, președintelui Comisiei. În concluzie, îmi exprim dorința ca bugetul pe 2015 să nu fie o simplă prelungire a bugetelor anterioare, ci să poarte uh, marca unei noi atitudini în ce privește creditele de plăți. Europa este în criză, Europa este în pericol, noi am fost aleși pentru a readuce pe linia de plutire și pentru a reda încrederea europenilor. Președintele, mulțumesc domnule Actui. Consiliul, ați ascultat atât întrebările cât și comentariile colegilor și comisiei și vă dau cuvântul pentru a încheia dezbaterea. Grazie Presidente. Beh, per quanto riguarda le sollecitazioni... Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește aspectele aduse în discuție în legătură cu cadrul financiar multianual, ne dăm seama că pe termen mediu există posibilitatea de a regândi acest cadru în lumina evoluțiilor macroeconomice. Bineînțeles, nu acesta este formatul corect pentru abordarea acestor chestiuni, pentru că acum noi trebuie să discutăm bugetul proiectul de buget pentru 2015, având în vedere cadrul financiar multianual. Și în acest context, cred că este corect să spunem că nu vizăm uh, în niciun fel uh, punerea în discuție a priorităților existențe, ci ceea ce dorim să facem atunci uh, când vom pune în aplicare opțiunile legate de buget va fi să avem o abordare treptată, graduală aceasta trebuie să se bazeze pe două aspecte esențiale. Mai întâi, așa cum am încercat să explic uh, la început, faptul că poziția Consiliului oferă uh, un buget extins pentru 2015 în raport cu cel pe uh, 2014. E o situație care nu se va întâmpla dacă e să ținem cont de uh, bugetele rectificative înaintate până acum de uh, comisie pentru 2013, 2014. Um, Consiliul încă evaluează aceste proiecte. Dar poziția uh, Consiliului este un punct de plecare dacă ne gândim puțin uh, la ceea ce s-a întâmplat uh, anul trecut și nu uh, un punct uh, final. Apoi, Trebuie spus că mai avem și declarația anexată poziției uh, Consiliului care invită Comisia ca pentru 2015 să uh, prezinte uh, bugete rectificative dacă acest lucru va fi necesar în ceea ce privește chestiunile legate de plăți. Cât privește competitivitatea și uh, creșterea, precum și uh, uh, ocuparea, adică titlul 1A, dați-mi voie să vă reamintesc cifrele, pentru că poziția Consiliului la acest titlu stabilește anumite angajamente de 17,1 miliarde de euro cu o reducere față de propunerea Comisiei de 324 de milioane de euro. Însă există o creștere pentru bugetul pe 2014 de 640 de uh, milioane de uh, euro, de, miliard, de milioane de euro. Practic vorbim uh, de o reducere față de uh, ceea ce solicitase Comisia 1,3 miliarde, dar totuși o creștere față de uh, 2014. Trebuie de asemenea să subliniem faptul că nu există vreo reducere uh, în ceea ce privește uh, propunerea uh, făcută de către Comisie în uh, propunerea uh, Consiliului cu privire la resursele pentru IMM-uri și investiția în cercetare și uh, dezvoltare prin programul COSME. E vorba despre o dezvoltare a abilităților prin proiectul Erasmus Plus, de asemenea. Așadar, creditele pentru aceste mecanisme, precum și pentru Connecting Europe, presupun anumite reduceri la titlurile propuse de uh, Consiliu, dar totuși uh, e vorba de mai mulți bani decât uh, cei care au fost disponibili pentru 2014. Este o creștere semnificativă, de peste 30%. Consiliul este conștient de importanța bugetului Uniunii Europene și de rolul său în relansarea creșterii și uh, ocupării, mai ales având în vedere situația actuală practic uh, momentul în care noi ieșim din această criză economică. Sperăm uh, să asigurăm uh, finanțare adecvată pentru prioritățile Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește șomajul în rândul, în rândul tinerilor. Dorim să finanțăm inovația și dezvoltarea și să susținem și IMM-urile, dar, cum spuneam clar, Consiliul trebuie de asemenea să aibă și o abordare realistă în ceea ce privește pregătirea bugetului Uniunii Europene, bazându-se pe folosirea banilor în trecut și în acest an. Bineînțeles, ne gândim puțin și la uh, capacitatea de a absorbi finanțare uh, europeană. Aș dori să vă mulțumesc uh, oricum pentru această dezbatere constructivă și utilă și sunt sigur că dacă înțelegem poziția fiecărui actor implicat, vom putea ajunge la un acord în ceea ce privește bugetul pentru 2015. Și cred că dezbaterea de astăzi este un punct de plecare excelent. Președinția italiană se va strădui să găsească un acord, păstrând un spirit uh, constructiv, pentru a putea să facem față așteptărilor cetățenilor noștri cât mai bine, pentru că suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană are nevoie de un buget pentru a putea să uh, îndeplinească aceste așteptări. Și sunt uh, convins că împreună Consiliul, Parlamentul și Comisia vor reuși să găsească mijloacele corecte prin care să ajungem la aceste obiective. Mulțumim, domnule Zanetti. Închidem discuția în legătură cu acest subiect și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarațiile Consiliului și ale Comisiei în legătură cu deficitul structural de plăți din bugetul programului Orizont 2020. Pentru a deschide dezbaterea, din nou dau cuvântul Consiliului, adică domnului Zanetti. To breath.